mult de 20 de uh, uh, ședințe de lucru și vă mulțumesc pentru încredere. Foarte bine, doamna Alfano. Vă dorim să lucrați uh, cu atât mai bine acum că s-a extins mandatul. Ieri după masă, președintele plenarei a citit o interpretare a articolului 187 alineatul 1 la propunerea Comisiei pentru Afaceri Constituționale. E vorba de articolul 112, alineatul 4 și cum nu a fost primită nicio uh, obiecție, această uh, hotărâre se adoptă. Trecem acum la voturi. Votul raportul, raportului Moreira în legătură cu ajutorul macrofinanciar pentru Republica Kirghiză. Vot cu apel nominal.